a obiectivelor sale și pentru acțiunile pe care dorește să le întreprindă. Încă o dată, bun venit și mulțumesc foarte mult! Ok. Excuse me. Mă scuzați. Stimată doamnă președinte, stimați membrii ai Comisiei, în viață e important să spunem lucrurilor pe nume. Astăzi, 26 de milioane de oameni în Uniunea Europeană nu au un loc de muncă. Acest lucru este inacceptabil. 7 milioane și jumătate de tineri europeni între 15 și 24 de ani nu au niciun loc de muncă nici nu urmează cursuri de formare. Acest lucru este inacceptabil. Peste 124 de milioane de oameni riscă să se apropie de pragul sărăciei și al excluziunii sociale. Acest lucru este de asemenea inacceptabil. De aceea, obiectivele mele pentru următorii cinci ani sunt extraordinar de clare doresc să lupt pentru mai multe locuri de muncă și pentru o mai bună protecție socială, să lupt împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Acestea sunt prioritățile multor europeni și sunt absolut convinsă că sunt și prioritățile dumneavoastră. Stimați colegi, în calitate de membru al Parlamentului European de aproape 23 de ani, Respectul meu față de această instituție a crescut în timp. Și sunt sincer angajată în favoarea unei Europe mai bune. Aici, în Parlamentul European, prin vorbe și prin fapte, am dorit să fac în așa fel încât Europa să avanseze, să obțină mai multe rezultate în interesul oamenilor. Am făcut acest lucru um, pe baza unor majorități ample și uh, recent m-am ocupat uh, de două rapoarte, supravegherea bancară europeană și reforma Uniunii Economice și Monetare. Dar atitudinea mea nu a avut doar obiectivul de a sprijini directiva serviciilor, Um, și, uh, ci am avut și orientare socială. Am cooperat întotdeauna uh, de bună credință cu celelalte instituții. Dacă cu acordul dumneavoastră voi deveni uh, comisar pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea profesională, voi continua pe aceeași cale. Criza economică și financiară a făcut mult rău. Măsurile excepționale pe care a trebuit să le ia Uniunea Europeană pentru a lupta împotriva acestei crize erau indispensabile de altfel, începem să vedem efectele pozitive acum, dar aceste efecte um, sunt uh, foarte timide. Dar încă n-am reușit să recâștigăm încrederea cetățenilor. Următoarea Comisie Europeană trebuie să obțină rezultate concrete în interesul tuturor concetățenilor noștri. Președintele Jean-Claude Juncker mi-a cerut să fac în așa fel încât termenul social să-și regăsească importanța și să completeze economia de piață. Răspund cu plăcere acestei provocări în calitate de persoană care crede cu adevărat în economia socială, în cadrul căreia libertatea, responsabilitatea și solidaritatea merg mână în mână. Angajamentul nostru este foarte clar și importanța acțiunii noastre. De asemenea, un, uh, Comisia trebuie să obțină rezultate vizibile pe plan social. Portofoliul, cu portofoliul uh, pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitate profesională, doresc să obțin rezultate concrete. Cu colegii Katainen, Dombrovskis și Moscovici vom lucra cu toți împreună în echipă. Cred că este de datoria mea să mă asigur că politica noastră în următorii 5 ani va ține în toate domeniile cont de consecințele sociale ale oricărei, oricăror măsuri. Așa cum a spus Jean-Claude Juncker, criza nu se va termina atât timp cât 26 de milioane de cetățeni din Uniunea Europeană nu vor avea un loc de muncă. Eu nu cred că trebuie ales să se facă o alegere între competitivitate și uh, egalitatea socială. Acestea sunt cele două fețe ale unei economii sociale de piață, competitivă și solidare. Rolul meu va fi să contribui la crearea de condiții cât mai bune pentru șomeri să regăsească un loc de muncă și să lupt împotriva excluziunii și sărăciei. E nevoie ca piața ocupării forței de muncă la scară europeană să se dezvolte în așa fel încât să fie dinamică și integrată. Pe această piață, cei care caută un loc de muncă trebuie să aibă posibilitatea de a obține competențele necesare pentru a răspunde nevoilor întreprinderilor, indiferent unde se află acestea în Uniunea Europeană. Deci, o formare adaptată, accesibilă tuturor, o activare țintită a șomerilor uh, pe o perioadă lungă și mobilitatea lucrătorilor sunt măsuri indispensabile astăzi în Europa pentru a reveni pe calea creșterii economice și pentru a reduce sărăcia. Cei care mă cunosc știu foarte bine că nu caut niciodată soluțiile cele mai simple la probleme complexe. Așa ceva nu e credibil nici cinstit, nici eficient. Doresc să obțin rezultate tangibile, doresc ca întreprinderile să se poată dezvolta, să se poată adapta la schimbările rapide cauzate de globalizarea la care participăm activ. Doresc ca angajații, lucrătorii să poată să contribuie prin munca lor la crearea de bogății, în condiții care să le garanteze demnitatea la locul de muncă, respectarea drepturilor lor fundamentale și egalitatea șanselor. Femei sau bărbați, fie că sunt cetățenii ai statelor în care lucrează sau în altor state, sau lucrători cu handicap, cu toții trebuie să aibă acces la piața muncii și cu toții au dreptul la aceeași remunerație pentru aceleași, aceeași muncă. În plus, menținerea competitivității noastre și perenitatea sistemelor noastre de protecție socială necesită ca abuzurile să fie identificate și sancționate. De aceea, voi apăra următoarele patru priorități, acordându-le importanță egală. În primul rând, crearea de locuri de muncă. Locurile de muncă distruse de criză sunt milioane. Pentru a oferi o nouă perspectivă șomerilor, mai întâi trebuie să creăm noi locuri de muncă. Întreprinderile, mai ales IMM-urile, au nevoie de condiții favorabile pentru a lansa, pentru a dezvolta activitățile lor tradiționale sau inovante și uh, pentru a cuceri noi piețe. În al doilea rând, accesul la un loc de muncă. În același timp, cu un șomaj masiv, constatăm că uh, mâna de lucru îmbătrânește și uh, șomerii, mai ales tineri, de multe ori nu au competențele necesare, nu au acces la locuri de muncă stabile. E nevoie de eforturi suplimentare pentru a ajuta pe tineri, pentru a permite femeilor și persoanelor cu handicap să aibă acces la locul de muncă și uh, Um, pentru a activa pe uh, șomerii uh, pe o perioadă lungă. Printre soluțiile vizate, mobilitatea lucrătorilor uh, ocupă un loc important, trebuie să promovăm această mobilitate. În al treilea rând, um, calificarea lucrătorilor. Competitivitatea noastră depinde în primul rând de competențe. Lucrătorii de azi au mai multe cariere în uh, timpul vieților active. Trebuie să ca lucrătorii să obțină și să dezvolte competențe um, și asta pentru toți lucrătorii, fie că sunt independenți sau salariați, fie că sunt tineri sau în vârstă. În al patrulea rând, protecția socială. Aceasta este un, o investiție în prosperitatea noastră. În 2010 am formulat un obiectiv foarte clar. Până în 2020 dorim ca numărul persoanelor um, care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială să se reducă cu 20 de milioane. Dar, din păcate, criza a făcut să crească uh, Um, nivelul sărăciei și excluziunii. Sistemele noastre de protecție socială trebuie să fie mai eficiente și mai bine orientate pentru a obține rezultate pe termen lung. Dragi colegi, pentru a pune în practică aceste priorități, voi folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție Comisia, concentrându-mă în patru direcții. În primul rând, pe investițiile necesare trebuie să fie mobilizate. Obiectivul meu este să stimulez investițiile pentru crearea de locuri de muncă și să-i ajut pe șomeri să regăsească, să revină pe piața muncii. Voi coopera cu vicepreședintele Jirki Katainen pentru a pregăsi, pregăti mobilizarea a 300 de miliarde de investiții anunțate de Jean-Claude Juncker. Pot să vă asigur că voi mobiliza toate instrumentele financiare disponibile pentru a investi în capitalul uman, mai ales Fondul Social European, Fondul European de Ajutor uh, pentru persoanele cele mai defavorizate și Fondul European de Ajutare la Globalizare. Toate acestea trebuie să se concentreze pe obținerea de locuri de muncă, de competențe și pe lupta împotriva sărăciei. Voi face eforturi pentru ca inițiativa de ocupare a tineretului um, să fie aplicată cât mai rapid în statele membre. Aceasta este esențială pentru ca programele de garanții pentru tineret să devină o realitate pe teren. În al doilea rând, în domeniul guvernanței economice, aceasta uh, trebuie de asemenea să fie mai eficientă. Politicile de ocupare și politicile sociale trebuie să fie mult mai prezente în cadrul semestrului european. Voi coopera strâns cu vicepreședintele Valdis Dombrovskis și cu colegul Moscovici pentru a ne asigura că deciziile vor ține mai bine cont de efectele sociale ale reformelor structurale. Consolidarea reformelor din statele membre este necesară, dar trebuie să se acorde mai multă atenție durabilității acestor reforme impactul, evaluările uh, de impact social ale programelor din țările vulnerabile vor contribui la atingerea acestui obiectiv. Și dialogul social trebuie relansat voi um, colabora cu vicepreședintele Dumbrovskis pentru a mă asigura că angajații și angajatorii la nivel național și european vor fi adevărați parteneri în cadrul semestrului european. Reforme sociale importante și dificile trebuie să fie discutate cu partenerii sociali, toți actorii trebuie implicați și trebuie să acopere întregul spectru economic și social, inclusiv IMM-urile și lucrătorii independenți, care reprezintă marea majoritate a locurilor de muncă în Europa astăzi. În al treilea rând, e nevoie de reguli comune, proporționale, pentru a crea un cadru echitabil și pentru a-i proteja pe lucrători pe piața unică, uh, fără a crea poveri uh, excesive întreprinderilor. Mă voi asigura de pune în aplicare a legislației existente, care cred trebuie consolidată și conform agendei um, reglementărilor inteligente, mă voi uh, asigura că acestea sunt eficiente, proporționate și ușor de pus în aplicare. Lucrătorii trebuie protejați de riscuri noi. Pe această bază voi propune modernizarea și, dacă e nevoie, simplificarea actelor legislative actuale, menținând un nivel ridicat de protecție. De asemenea, voi propune noi inițiative dacă e nevoie, de exemplu, în domeniul legat de mobilitatea forței de muncă. În fine, obiectivul meu este să folosesc cât mai bine instrumentele și parteneriatele pe care le avem la dispoziție și să construiesc în următorii ani, împreună cu Parlamentul European, Consiliul și statele membre, cu partenerii sociali și cu colegii de la Comisie, o Europa mai egalitară și mai durabilă. În următorii cinci ani voi coopera strâns cu Parlamentul European și voi fi disponibilă pentru a discuta cu dumneavoastră în mod regulat situația din activitatea noastră. Avem un obiectiv comun și anume cetățenii, sănătatea lor, munca lor și bunăstarea lor pentru că Europa este în slujba cetățenilor. Puteți conta pe mine, voi fi alături de dumneavoastră pentru a atinge acest obiectiv. Vă mulțumesc!